Guten Morgen, wir nehmen... Una dimineața! Haideți să ne reluăm munca cu punctul... Da, vă rog? Uh, Madam Chair, I find... Doamnă președinte, consider că ieri Olaf nu și-a putut termina prezentarea și nu a beneficiat de suficient, de suficient timp pentru o discutare a raportului și acest lucru mi se pare inacceptabilă. Acum o lună și jumătate am avut o jumătate de zi de discuții la prezentarea Comitetului de Supraveghere. Nu doar președintele Comitetului a fost prezent, ci toți membrii săi care au și luat cuvântul. Iar ieri nu am putut primi un răspuns pentru că ați oprit uh, desfășurarea discuției când ajunsesem la întrebările cruciale și anume dacă cifrele și faptele din raportul OLAF sunt sau nu sunt fiabile. Deci, cred că ar trebui să avem o a doua șansă la începutul uh, sesiunilor din toamnă ca să discutăm în continuare activitățile OLAF. Discuția de ieri a arătat că este necesar să avem discuții periodice cu OLAF, pentru că multe dintre subiectele uh, în discuție au fost clarificate de directorul general Așadar, avem nevoie de acest schimb de opinii periodic cu Olaf, pentru că ar trebui să ne intereseze să avem un uh, Olaf demn de încredere și nu doar un organ uh, de la care ne așteptăm să fie responsabil și în același timp uh, de care ne îndoim în permanență dacă funcționează sau nu. De aceea cred că desfășurarea discuției de ieri a fost foarte prost planificată și uh, întreruptă în mod inacceptabil. Mulțumesc, domnule Pirinski, pentru intervenție. Ar fi fost frumos dacă ați fi spus-o ieri, ca să mai putem face ceva. Știți, Comitetul de Supraveghere a avut 90 de minute, directorul general a avut 90 de minute și a primit 110, dacă am calculat eu bine. L-am întrerupt pe domnul director general după ce a dat un răspuns de peste 15 minute la o singură întrebare, fără să fie un răspuns clar. Poate că dumneavoastră sunteți mai deștept decât mine, dar ieri am negociat să primim răspunsuri în scris la un uh, chestionar pe care îl vom redacta noi și îl vom trimite. Deci putem trimite și întrebări suplimentare față de cele care au fost ieri. Vom avea un termen limită pentru acest chestionar și uh, eu uh, înțeleg că um, acest chestionar reprezintă tot o încercare de a discuta din nou cu uh, domnul director general. Trebuie să vă spun că sunt foarte uimită de lipsa de precizie a răspunsurilor sale, deci împărtășesc părerea dumneavoastră. Sigur că va exista un follow-up pe bază scrisă vom uh, adresa întrebări de precizare și sper să primim și răspunsuri mai precise. Vreau să vă atrag atenția că ultima dată când uh, a fost domnul director general a fost în septembrie anul trecut și uh, pe mine m-a întrebat neoficial dacă nu suntem jigniți dacă vine atât de des. Eu înțeleg că are și el interesul să vină. Deci, în orice caz, mai putem lucra la acest subiect, vor exista și alte runde de discuții și există și uh, necesitatea de a continua dezbaterea și de a continua dezbaterea și cu Comitetul de Supraveghere. Trebuie să fie clar, uh, să clarificăm ce părere au unii și uh, ceilalți, deci nu vă temeți, vom ține cont de ce ați spus dumneavoastră. Mai dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu subiectul de ieri? Și eu mi-aș fi dorit ca um, întreruperea să nu fie necesară, dar uh, erau și autorii studiului acolo care au început oricum cu o întârziere de 20 de minute. Deci ieri am uh, continuat până la 7 fără 10, oricum uh, reuniunea noastră și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au rămas până la sfârșit. Deci, în orice caz, subiectul va reveni. Mai aveți observații? Nu? Atunci trecem la vot. Votăm protecția intereselor financiare ale Uniunii, un control pe criterii de performanță al politicii agricole comune. Aveți cartelele de vot. Este vreun coleg care nu are cartela? Is there anybody who... okay. yeah. Ich möchte Sie bitten, dass... Vă rog uh, frumos, haideți să facem un vot de test ca să vedem câte persoane au cardurile. 22, 24 Karten, 22 am drauf. 24 de cartele, 22 au și apăsat pe buton. Petri? Ambii colegi sunt ocupați? Bun, e clar. Haideți să începem amendamentul 8 în trei părți. Nu nu, nu, nu, nu, nu. nu, nu, nu, nu, nu, nu, Votăm prin ridicarea mâinii. Amendamentul 8, partea 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Mm, se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Este majoritatea împotrivă. Partea a treia pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, mă scuzați, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 13 pentru, împotrivă,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 Verificăm. The check is beendet. S-a închis verificarea. Se respinge. 12 la 13, mă bucur că mi-am dat seama. 19 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua de la 19 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 18 pentru împotrivă, abțineri. Se adoptă 21 pentru, împotrivă. Ah, aș fi vrut să verificăm. 21, partea 1, se verifică. Yeah, first part in check. The check is beendet. S-a închis verificarea. 14. Angenommen. 14. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 23 pentru, împotrivă. Putem verifica, vă rog? 23. Cred că se respinge, dar nu pot să jur. Ba da, 13 la 12. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, vă rog să verificăm. 28. Ich meine, es war mit 12 zu 13, aber... Ähm, hm, check ist beendet. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 pentru, împotriva abțineri se respinge, 31 pentru, împotriva abțineri se respinge, 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă. 35 este o ștergere din text și aș vrea să verificăm. 35. Der check is beendet. S-a închis votul. Se respinge cu 14 la 12. Se respinge. 35 și 36 sunt identice? 36 pentru, împotrivă, abțineri, cu aceeași majoritate se respinge, 37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 38 pentru, împotriva abține se adoptă, 39 partea 1 pentru împotriva abține se adoptă, amendamentul 39 partea 2 pentru împotrivă abțineri trebuie să verificăm, 39 partea 2 Der check ist beendet. S-a închis votul. La egalitate de voturi se respinge. 39 ähm, zu 39, 13 äh, zu 13. 13 la 13. Es ist abgelehnt. Se respinge. Se respinge. Oh, ja. ja. 13 zu 13, also ist abgelehnt. Se respinge. Amendamentul 40. Cu un amendament oral are cineva obiecții? Nu este cazul. Atunci supun la vot amendamentul cu amendamentul oral pentru împotrivă,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 Considerentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm la considerentul 3. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4, considerentul respectiv pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la avizul Comisiei Agri. Amendamentul 1 e acoperit. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. 4 este acoperit. 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva, abțineri se adoptă. 7 pentru împotriva, abțineri se adoptă. 8 scrie acolo see amendment 11 uh, deci se adoptă pentru împotrivă, abțineri, se uh, adoptă. Amendamentul 9 cu un amendament oral de la colegul Ghiseche. Aveți obiecții? Nu. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 e acoperit, 12 e caduc, 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 14 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 16 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, Amendment 17. Uh, 17 caduc, 18 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 18 agri, verificăm, vă rog. Mulțumesc, s-a închis votul, se respinge. 19 e caduc, 20, 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă,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 Felicitări raportorului pentru rezultat. Vă mulțumesc pentru că v-ați mișcat atât de repede. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul 9. A, descărcarea amânată. Aici este Institutul European de Inovare și Tehnologie, EIT, din Budapesta și cu colegul Cernețchi este raportor și îi dăm cuvântul imediat, vă rog. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Felicitări raportorului anterior. Acum, EIT după identificarea unor chestiuni importante în punerea în aplicare a bugetului agenției, în special rata de eroare peste 2%, problemă cu, probleme cu verificările exante și expos și probleme în procedurile de achiziții publice, Parlamentul a hotărât amânarea descărcării de gestiune a EIT în aprilie. În plus, agenția a avut probleme legate de politica de personal, absorbare, absorpția, capacitatea de absorpție a beneficiarilor și posibile întârzieri în, uh, până în aplicarea aranjamentelor pentru serviciile de audit intern. După această amânare, agenția ne-a furnizat un raport amănunțit cu privire la măsurile pe care le-a luat pentru a rezolva aceste probleme, iar aceste măsuri au fost uh, menționate de către mine în raport, în proiect. Agenția și-a îmbunătățit instrucțiunile pentru auditorii certificați, lucru care a fost comunicat și beneficiarilor agenției. Controlele exante au fost consolidate, iar uh, strategia de asigurări uh, a um, agenției a fost trimisă către Uniunea Europeană agenția a introdus niște verificări ex post uh, pentru granturi ca încă o asigurare și a desfășurat audituri la fața locului în care au acoperit 40% dintre granturile plătite în uh, acordurile de granturi din 2013. Aceste lucruri au dus la o rată um, de eroare la, de 0,9% și rată reziduală de 0,69%. Agenția și-a îmbunătățit uh, procedurile de achiziții publice, a consolidat contractele și a făcut o serie de formări uh, privind achizițiile publice pentru personalul său. Agenția a reușit uh, să reducă rata de fluctuații a personalului la 12% față de 25% în anul anterior. Ca raportor, aș dori să recomand acordarea descărcării de gestiune pentru EIT. Vastes? Atât? Da. Mulțumim foarte mult. Recomandați Așadar, descărcarea lui Cucal. Domnul Von. Mulțumesc, mulțumesc domnului raportor pentru acest raportor. Grupul SND a sprijinit recomandarea anterioară de amânare a descărcării din cauza numărului de probleme identificate de către raportor. Mă bucur că acum raportul a avut ocazia să examineze și mai mult situația și că a găsit o serie de îmbunătățiri pe care tocmai ne le-a Uh, prezentat, precum și în raport. Și uh, sunt bucuros să vă spun că în grupul SND va sprijini pe raportor și descărcarea de gestiune. Domnul Ștehovski. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului raportor pentru acest raport. În numele Partidului în grupului popular, aș vrea să fac câteva observații. Cred că amânarea aceasta descărcării a fost justificată, a fost un semnal prin care am spus că nu dorim ca această situație să se reproducă la EIT. Rezultatele sunt chiar foarte bune. Aș avea și eu acum câteva comentarii. Agenția aceasta este acum uh, pregătită să obțină această descărcare, dar noi trebuie să urmărim cu atenție în continuare evoluția sa. În ce direcție se îndreaptă, dacă vor fi progrese în ceea ce privește politica de personal, sunt încă trei posturi importante vacante, apoi problema aceasta a fluctuației personalului. Trebuie să vedem exact cum se vor aplica lucrurile în viitor. Acest lucru va trebui să-l observăm în descărcarea pe 2014 sau 2015. Deci, în numele PPE pot să vă spun că sunt de acord, suntem de acord cu descărcarea, însă va trebui să fim în continuare vigilenți. Ich sehe weißen Rauch. Dankeschön. Văd fum alb. Mulțumesc. Colegul Ali. Благодаря, госпожо председател. Аз също на моя ред искам да... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să îl felicit pe domnul Cearnetski pentru acest proiect de raport privind descărcarea pentru bugetul din 2013. E adevărat, de la primul proiect de raport care a respins descărcarea la propunerea domnului Cearnetski, De atunci, așadar, am obținut informații care ne-au permis să observăm progresele înregistrate între, de la un raport la celălalt și suntem um, de părere că tranzacție, caracterul lor uh, legal și, de, și reglementat s-a făcut în conformitate cu recomandările auditorilor, lucru care s-a um, reflecta și asupra verificărilor făcute de auditori. De asemenea, institutul și-a îmbunătățit procedurile interne, ceea ce le-a permis să se încadreze în să respecte normele privind um, achizițiile publice. În ceea ce privește managementul uh, de personal și financiar, am observat uh, progrese în sensul bun. Uh, de asemenea, capacitatea de absorție a beneficiarilor s-a îmbunătățit ca urmare a îmbunătățirii serviciului de audit. și planul de acțiune a fost bine pus în aplicare. În lumina acestor măsuri pozitive, sprijinim și noi uh, descărcarea de gestiune. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu mai sunt alte uh, intervenții. Termenul de depunere a amendamentelor este 4 septembrie iar în 22 septembrie vom vota la reuniunea comisiei noastre avizul uh, colegului Cernețchi. Nu știu exact când vom ajunge la plenară, dar uh, EIT va primi de la noi descărcarea, dar uh, va fi în continuare monitorizat. Cred că acest pas este cât se poate de adervat. Trecem mai departe, tot la avizul colegului Cernețchi, Artemis, aveți cuvântul direct, domnule Czarnecki. Uh, thank you much indeed, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După ce s-au identificat niște slăbiciuni în uh, executarea bugetului Artemis, uh, Parlamentul a hotărât amânarea um, descărcării de gestiune a acestea și a celelalte <clears throat> întreprinderi comune. Au fost probleme de asemenea legate de auditurile export, o rată de până în aplicarea bugetului scăzută și um, uh, probleme în managementul conflictelor de interese. Apoi au existat probleme legate de uh, strategiile lor de audit, uh, care s-au bazat pe uh, organizații de audit, de audit naționale. Cele două întreprinderi comune au fost reunite în uh, întreprinderea comună Excel și au încercat să se rezolve problemele de la ENIAC și de la Artemis, măsurile fiind uh, prezentate pe scurt în raportul meu. De exemplu, aranjamentele practice pentru auditurile export, care au vizat uh, uh, chestiunile administrative, au menționat faptul că s-au pus la punct proceduri care au introdus un uh, formular de raportare specific care a fost consolidat de sistemele naționale de asigurare și s-au făcut vizite către autoritățile naționale de finanțare, de către Curtea de Conturi. Apoi, în ceea ce privește problema conflictelor de interese, declarație de interese și CV-urile pentru directorul executiv și pentru gestionari, s-au făcut în conformitate cu normele de executare, iar acestea au fost uh, publicate și pe site-ul întreprinderii comune. În plus, aceasta a elaborat o metodologie nouă pentru estimarea ratei de eroare asemănătoare cu cea folosită de serviciile comisiei care se ocupă de finanțarea uh, în gestiune comună. Apoi, uh, rat, calculul ratei reziduale de eroare s-a bazat pe 157 de tranzacții și s-a ajuns la o cifră de 0,73% și s-a făcut și o actualizare recent pe baza 331 de tranzacții și calculele au dat o rată de eroare de 0,66%, adică sub pragul de materialitate de 2%. După ce am examinat măsurile luate de întreprinderile comune, în calitate de raportor, aș dori să recomand acordarea descărcării de gestiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ați vorbit uh, despre Artemis și Enia. Domnul Balcitis. Așa, grămă, pirminiche. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului raportor, Czarnecki, în legătură cu Artemis și ENIAC, ne-a prezentat lucrurile foarte clar și foarte concis. În numele grupului SND, suntem pentru, am fost pentru descărcarea de gestiune pentru aceste două întreprinderi și înainte, pentru că, așa cum a spus uh, și domnul raportor, după verificări suplimentare, rata de eroare a fost foarte scăzută. Aceste două întreprinderi nu mai există acum, s-a creat o a treia, însă cred că faptul că s-a amânat uh, descărcarea ne-a permis să examinăm mai bine ce s-a făcut. Ne-a arătat de asemenea și faptul că autoritățile naționale de audit nu vin mereu cu informații fiabile. Iar acum există norme noi, conform cărora trebuie să se facă verificări anuale dacă informațiile de la autoritățile naționale de audit sunt sau nu fiabile. Așadar, în lumina acestor revoluții, grupul nostru este pentru acordarea descărcării de gestiune pentru aceste două întreprinderi. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Das ist nicht das nu este cazul. Atunci vom uh, avea termenul tot pe 4 septembrie pentru uh, depunerea de amendamente și votul pe 22 aici, la comisie. Colegul Cernetski păstrează cuvântul și la, ordinul, la or, punctul de pe ordinea de zi privind Consiliul și Consiliul European. Thank you, încă o dată vă mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Situația este foarte clară. În ceea ce privește Consiliul și Consiliul European, propun raport să se refuze descărcarea de gestiune și aș dori să spun că nimic, dar absolut nimic nu s-a schimbat. N-am observat niciun fel de cooperare din partea Consiliului, n-am primit documentele și explicațiile pe care le-am cerut, avem multe întrebări uh, fără răspuns, de aceea nu întrevăd aici nicio posibilitate de a lucra cum trebuie cu Consiliul și cu Consiliul European. Mulțumesc, atât. Ja, und da gibt's offenbar auch gar nicht da, și nici nu sunt uh, multe de spus, în mod evident. La coordonator am decis să încercăm să obținem un termen cu secretarul general, dar povestea cu Grecia a împiedicat orice alte dosare, deci în septembrie vom continua proiectul de construcție de punți. Sper ca noul secretar general al Consiliului pe care îl cunoaștem din uh, lucrările noastre cu diferite președinții ale Consiliului să fie o altă situație și să avem mai multe șanse. Nu dorește nimeni să ia cuvântul și aici avem ca, termene, ca termen de depunere a amendamentelor 4 septembrie. Urmează tot domnul Cernețchi, rămâne uh, la cuvânt la punctul 13 E vorba de un aviz pe tema uh, cum pot fi realizate mai bine obiectivele politicii externe a Uniunii Europene și aveți cuvântul imediat. Thank you, Madam Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu dumneavoastră. Marți e ziua mea, mai ales săptămâna aceasta. Foarte important în acest dosar este eficiența, eficacitatea, transparența și tragerea răspundere de care trebuie să ă, dea dovadă Națiunile Unite, mai ales când e vorba de resursele Uniunii Europene. Este important ca cele două sisteme de guvernanță să fie mai apropiate, să se facă schimb de bune practici În plus, ca parte a parteneriatului interinstituțional dintre Națiunile Unite și Uniunea Europeană, ar, ar trebui să se îmbunătățească metodele de gestiune a riscului, în special uh, fi, um, supravegherea financiară și cadrul uh, de verificări și funcțiile de audit ar trebui să facă uh, schimb de date, să-și compare datele, metodologiile și rezultatele pentru că e nevoie de un nivel maxim de transparență și de răspundere instituțională la toate nivelurile, asta prin asigurarea accesului la informații exhaustive și fiabile în ceea ce privește finanțarea Uniunii Europene pentru a permite examinarea parlamentară. De asemenea, e nevoie de o politică mai bună în ceea ce privește dezvoltarea de informații de către Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește um, rapoartele de evaluare și de audit pentru a se folosi mai um, potrivit banii europeni. Da, ich darf darauf hinweisen, dass es ein Da. Mulțumesc pentru aviz. Este o problemă foarte veche încă din 2009 uh, am avut mari discuții cu ONU în legătură cu ce știm uh, despre ce se întâmplă cu fondurile UE rămase și trebuie să vă spun că uh, tot ce am făcut între timp a dat rezultate foarte bune, rezultate foarte mulțumitoare, deci putem spune că acum suntem informați. De aceea cred că trebuie să um, continuăm să ne asigurăm că în următorii 5 ani vom avea progrese și mai clare decât în ultimii 10 ani. Colegul Gaier. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, observațiile dumneavoastră m-au provocat să cer și eu cuvântul când ne uităm la politica de cheltuire a banilor în UE, vedem că um, uh, finanțarea grupurilor uh, de intervenție cu ONU uh, este un canal foarte important pentru cheltuirea banilor. Și ce putem spune aici, ca punct critic, este că nu trebuie să ne gândim doar la ce câștigăm, ci la și ce putem pierde. Politica ONU de dezvoltare poate să ajungă în locuri în care un UE nu are acces. Și este important să existe un control permanent, ca atunci când suntem uh, nemulțumiți să putem recomanda, de exemplu, folosirea trust fundurilor, uh, fondurilor fiduciare americane. Să spunem că Uniunea Europeană nu finanțează anumite proiecte. Apoi, în al doilea rând, ce cere aici uh, curtea și ce se întâmplă cu controlul uh, fondurilor europene? Primul raport pe care l-am făcut eu aici în Parlament era pe subiectul cheltuirii banilor europeni în Afganistan. Și și uh, aici acești bani um, se folosesc pentru fondurile fiduciare ale ONU ce a spus curtea atunci, uh, dar nu sunt neapărat de acord, dar subliniez ca să fie clar, este că nu e clar în câți bani europeni sunt în uh, proiectele ONU. Nu numai că Uniunea Europeană nu poate să clarifice acest lucru, ci ar fi important ca Uniunea Europeană să um, facă un apel la ONU ca să se dea aceste explicații, pentru că, practic, fără finanțarea UE nu ar putea exista toate proiectele ONU. Când am fost la New York și am discutat cu reprezentanții ONU, mi s-a spus că se va ajunge cu Curtea de Conturi Europeană la un nivel la care să se acorde Curții de Conturi mult mai mult acces la dosare decât ar trebui în conformitate cu sistemul de contabilitate al ONU. Deci e un fel de uh, expresie a curtoaziei, practic. S-a acordat un privilegiu mecanismelor UE care nu era necesar neapărat din partea ONU. Și uh, acum sunt puțin ironic, uh, e greu să Um, identificăm ce uh, uh, anume din Afganistan e finanțat de noi și ce e finanțat de ONU. Este ar fi important să se ducă mai departe controlul pentru că până la urmă nu vorbim despre o organizație față de care avem o mare neîncredere. Eu sigur că vreau să spun că e important să vedem ce rezultate se obțin Uh, din folosirea banilor uh, contribuabililor europeni, să vedem dacă acestea sunt sau nu sunt rezonabile. Dar eu aș fi gata să ascult și ce spune cealaltă parte și să ne gândim care ar fi consecințele dacă uh, ne-am trezit că controlele nu sunt suficiente. Mm, brusc am fi confruntați cu o decizie politică, eventual de a suspenda finanțarea acestor fonduri fiduciare și mie nu mi se pare politic acceptabil. Trebuie să vedem însă care sunt posibilitățile de control pe care ONU le oferă UE și dacă acestea sunt suficiente și ce se mai poate face. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu aș vrea să transform uh, dezbaterea aceasta într-o discuție bilaterală, dar nu este chiar atât de simplu. Uh, nu putem aplica motoul uh, ei sunt buni și trebuie să facem ce spun ei. Am văzut că nu e vorba doar de finanțarea diferitelor proiecte, e vorba de a ști exact ce se întâmplă cu banii și un, o situație complicată este cea din fâșia Gaza. Acolo, uh, în Palestina, UE finanțează proiecte prin intermediul ONU pentru a treia oară, pentru că din cauza războiului proiectele sunt în permanență distruse și uh, s-a discutat dacă să mai continuăm ar fi uh, realmente un subiect care merită discutat. Eu am analizat subiectul, mai ales după critica Curții de Conturi legată de uh, obligația de responsabilitate. Am analizat și uh, fondurile fiduciare legate de Irak. Am discutat și despre Afganistan în multe discuții cu reprezentanții ONU și e clar că e nevoie de ameliorare. Cred că Curtea ne pregătește oricum un raport uh, special legat de fondurile UE cheltuite în cadrul ONU. Avantajul la ce spunea uh, colegul Gaier este că ONU are acces acolo unde UE nu poate sau nu vrea să meargă și e o mare șansă. Am uh, spus acest lucru în toate rezoluțiile de descărcare și anume că banii care merg la ONU ar trebui să fie reduși și chiar și Direcția Generală DEFCO a redus fondurile. S-a ajuns acum la un miliard de euro și înainte um, era vorba de 3 miliarde. Eu nu vreau ca Comisia să dea banii ONU pur și simplu pentru că e cel mai simplu mod de a scăpa de bani. Cred că criticile sunt perfect întemeiate. A durat foarte mult până când Comisia s-a exprimat pe această temă uh, și nu aș dori acum să cedăm din nou teren. Avem posibilitatea prin intermediul Comisiei să facem presiuni. Până acum nici măcar Comisia nu avea dreptul să se exprime pe această temă, deci eu cred că este foarte bine ca Uniunea Europeană, care este cel mai mare donator de fonduri de asistență pentru dezvoltare, să poată să le și controleze. Este o poveste pe care cu siguranță o vom mai urmări. Termenul de depunere a amendamentelor este 14 iulie, adică astăzi, domnule Ciarnețchi. Ba nu, e 4 septembrie, spune președinta, mă scuzați, am greșit rândul. Și uh, adoptarea în comisie 22 septembrie. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Sau uh, mai dorește cineva să ia cuvântul pentru că iată că am făcut progrese rapid în această dimineață. Așa e viața, îmi pare rău, nu știam că o să meargă atât de repede, nu mai vrea nimeni să ia cuvântul, deci încheiem acest punct de pe ordinea de zi. La punctul de 14 avem un schimb de opinii în legătură cu Sahara Occidentală, chestiunea Tinduf, e tot un follow-up la descărcare. Domnul director general Sorensen a fost invitat la ora 11, îmi pare foarte rău, celelalte puncte au mers mult mai repede decât ne așteptam, deci trebuie să luăm acum o pauză și să reluăm la ora 11 pentru că ar fi mult prea greu altfel. Uh, nu avem cum să-i facem să vină atât de rapid pe invitații noștri. Deci suspendăm ședința și ne revedem la 11.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir Dragi colegi, haideți să reluăm. Vă urez bun venit la următorul punct de pe ordinea de zi. Îi avem alături pe domnul director general Sørensen și uh, domnul director uh, și colegul său. Discutăm despre misiunea din tabăra de refugiați din Sahara Occidentală aflată la Tinduf. Am mai discutat uh, în birou, chestiunea era foarte controversată aici în Parlament, ați spus că ați trimis o misiune la Tinduf și am dorit să aflăm de la dumneavoastră rezultatele acestei misiuni și aveți cuvântul, domnule director general. Well, thank you very much. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumim și Comisiei pentru faptul că supraveghează ce se întâmplă <clears throat> în regiunea Sarawi. O situație nefericită și o criză, la fel cum altele pe care le vedem în alte părți ale lumii, dar totuși această criză durează de vreo 40 de ani și încă se așteaptă o soluție politică, dar există uh, situații similare la Dadaab, în Kenya, unde există de asemenea o tabără de refugiați de mai bine de 25 de ani. Avem și chestiunea palestiniană și, de fapt, am un mandat să canalizez banii. S-a întrerupt uh, microfonul oratorului. Uh, it went off. I'm sorry. Sorry for that. I don't know. Da, nu știu unde s-a pierdut ce spuneam. Vorbeam despre uh, situația uh, prețurilor care s-au contractat în uh, uh, multe părțile lumii, vorbeam despre crizele încă în curs de desfășurare, ca de exemplu tabăra de refugiați din Kenya, situația din Palestina și despre ce se va întâmpla și în Siria dacă criza continuă. Banii dumneavoastră, banii care provin de la autoritatea bugetară sunt blocați Uh, în locuri unde nu există niciun fel de perspectivă. În ceea ce privește situația din Sarawi, aici suferim din cauza politicii, din cauza tensiunilor între Algeria și Maroc și, de fapt, de fiecare dată când furnizăm ajutor, putem să ne dăm seama dacă um, trebuie să ne retragem sau dacă um, trebuie să ne schimbăm atitudinea și care sunt ramificațiile politice. Este o situație cât se poate de complicată. Așa cum ați spus și dumneavoastră, am trimis o misiune la fața locului în luna aprilie, dar de asemenea colegul care stă lângă mine a fost deja uh, toamna în această tabără, este auditorul meu și avem persoane din Algeria care se duc uh, um, timp de o săptămână sau două în fiecare lună la fața locului ca să controleze ce se întâmplă în aceste tabere de refugiați. Deci nu este ca și cum nu am controlat ce se întâmplă acolo. Au avut loc um, evenimente recente. Cu alte cuvinte, s-a întrerupt finanțarea sau s-a împuținat din alte surse din 2011 și până în prezent, finanțarea s-a redus cu 25%, ceea ce se explică, s-a întrerupt din nou microfonul oratorului, had to cut their, uh, their budget. prin faptul că uh, americanii nu s-au angajat așa cum ne-am fi așteptat, uh, mă rog, am rămas în contact cu ei. Rezultatul net este că fluxul de fonduri uh, pentru scopuri umanitare destinate acestor tabere s-a redus cu 26% în ultimii 4-5 ani. Probabil că știți că principalele agenții cu care cooperăm, Programul Alimentar Mondial, Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați, UNICEF, au trimis o scrisoare către toate misiunile diplomatice în urmă cu câteva săptămâni și ne-au avertizat că cu nivelul actual de finanțare ei vor fi obligați să reducă aportul caloric a pachetelor de mâncare care sunt date refugiaților. Vor trebui să reducă de la 2000 de calorii la 800 de calorii și vor fi obligați să facă acest lucru deja de la începutul toamnei și până la, uh, în decembrie s-ar putea să ajungă la 400 de calorii. Deci fac un apel la toți donatorii. Nu fac un apel uh, către Direcția Generală ECO sau către noi, Uniunea, pentru că ei știu că noi ne menținem acolo, deși este o situație foarte dificilă. Facem tot ce putem pentru a menține nivelul de finanțare, dar au lansat un apel către <laughs> toți donatorii să se facă un efort suplimentar pentru că altfel, cum spuneam, valoarea calorică a um, pachetelor de mâncare va fi redusă. În scrisoare se vorbește și despre faptul că tensiunile sau uh, au crescut, mai ales în interiorul taberelor de refugiați. A existat o misiune diplomatică care a făcut un tur um, în aceste tabere de refugiați și au vorbit cu tinerii care sunt acolo, au vorbit cu familiile și uh, senzația de ansamblu, nu o spunem noi, deci o spun diplomații, cei care sunt obișnuiți să verifice asemenea lucruri, deci ei au confirmat faptul că uh, domnește instabilitatea în aceste tabere și uh, aceasta este sursă de tensiuni. <clears throat> Pentru tineri cu vârstele cuprinse între 16 și 25 de ani, care au fost crescuți practic în aceste tabere, nu există niciun fel de perspectivă și cu cât vom avea o soluție politică mai repede, cu atât mai bine. Nu este treaba mea să mă ocup de partea politică, însă trebuie să știți că noi am păstrat legătura cu Serviciul European de Acțiune Externă, am uh, discutat cu ei să vedem ce se poate face. Am uh, <clears throat> făcut apel și la prietenii noștri din Algeria și din Maroc și le-am spus, vă rog frumos, găsiți uh, o cale de ieșire din acest impas, puneți capăt confruntărilor pentru că cei care plătesc prețul sunt tinerii, mai ales cei din taberele de refugiați. Dar nu numai ei. Se generează instabilitate în regiune și în plus cu ce s-a întâmplat în Mali și în sudul Algeriei. Da, e suficient să citești ziarele, toată lumea își dă seama că acolo se află un adevărat focar de um, instabilitate suplimentară în regiune. Noi suntem de părere că trebuie să rămânem în regiune, trebuie să ne asigurăm că toate controlele uh, sunt efectuate. Pentru noi um, era foarte important să tragem toate învățămintele din raportul OLAF, care a fost publicat după acele episoade unde am dat seama că mâncarea destinată cantinelor de fapt era vândută pe piețe și Uh, acum avem uh, o uh, echipe de control care sunt active de mai mulți ani. De fapt, am redus numărul de parteneri pentru că este mult mai ușor să dialoghez cu 5 parteneri decât cu 8 sau 10. Deci, cum spuneam, sunt Oxfam, UNICEF, Programul Alimentar Mondial, înaltul comisariat ONU pentru refugiați uh, și uh, programul uh, spaniol de ajutor umanitar. În ce privește transportul, stocarea, distribuirea alimentelor și aici am schimbat metodele de achiziții publice și am insistat ca mâncarea care ajunge la Oran să nu uh, fie scoasă din containere decât atunci când se ajunge la tinduf. Deci verificăm containerele acestea sunt sigilate și doar când ele ajung la destinația finală în tinduf sunt deschise. Din 2003, când au apărut uh, aceste nereguli, am organizat uh, um, 26 de misiuni de control și 8 dintre ele la fața locului. Deci nu e vorba numai despre uh, citirea de rapoarte și de facturi la un birou în Alger, ci și de misiuni de constatare la fața locului. Așa cum am spus în urmă cu câteva clipe, biroul nostru de la um, Alger trimite pe cineva timp de o săptămână sau două în fiecare lună la Tinduf și um, se plimbă prin taberele de refugiați, discută cu familiile și vor să urmărească exact ce se întâmplă cu alimentele. Am insistat pe lângă programul alimentar mondial în sensul că ei trebuie să fie prezenți la cel puțin 20% dintre punctele de distribuire și să se mute de la un punct la altul fără să uh, avertizeze dinainte, să apară pe neașteptate și să uh, Um, facă uh, controlul. Bineînțeles că nu pot să controleze toate punctele de distribuire a alimentelor în fiecare zi, dar avem uh, rata cea mai importantă de controle uh, dintre toate locurile din lume unde intervenim. Așa stau lucrurile deocamdată. În fiecare an, cu ajutorul dumneavoastră, canalizăm în jur de 10 milioane de euro pentru aceste operațiuni. Nu este una de mare anvergură, dar pe parcursul timpului uh, se ajunge la o sumă importantă de bani. Eu am vrut foarte mult să ne retragem din această operațiune, dar am înțeles că dacă o facem, știind că și ceilalți donatori și-au redus contribuția, atunci uh, Uh, va fi foarte greu pentru aceste um, populația din regiune. Din cei 10 milioane pe care îi dăm, cheltuim 4 milioane pentru pachetele de alimente. Ceilalți 6, uh, um, celelalte 6 milioane de euro sunt folosite pentru um, tot ce ține de logistică, transportul cu camioanele, transformarea la fața locului, deci 4 milioane propriu-zis pentru alimente și 6 milioane pentru restul. Așa cum v-am menționat, am discutat cu prietenii noștri din Maroc și din Algeria și am spus mai ales algerienilor că nu mai acceptăm ca această chestiune de a preleva TVA-ul pe livrările noastre să continue. Deci s-a încercat găsirea unei soluții dar deocamdată mm, nu. Mă deranjează acest lucru, dar continuăm în continuare să folosim toate canalele diplomatice astfel încât să înceteze prelevrarea uh, TVA-ului pe aceste livrări. De asemenea, am cerut în mod insistent ca populația să aibă acces la un, uh, posibilitatea de a face agricultură și apoi să, să poată chiar să-și vândă producția pe piețe. E cam greu pentru autoritățile algerine să accepte acest lucru. E greu, avem aceeași poveste și în Kenya. În Kenya, refugiații aduceau mai bine dacă ar fi integrați în economie, dacă ar putea să producă și ei ceva și să fie independenți și să obțină bani, venituri proprii, decât să fie dependenți de asistența uh, din uh, um, exterior. În Algeria întâmpinăm exact uh, aceeași rezistență din partea guvernului local. Lor le este teamă că dacă acceptă acest lucru, acești refugiați nu vor pleca niciodată. Eu le înțeleg uh, uh, preocupările, dar nu putem să renunțăm să um, evocăm această chestiune. În concluzie, este o chestiune nefericită. Vă sunt recunoscător pentru faptul că dumneavoastră o monitorizați sunt aproape. Facem tot ce putem ca să fim siguri că știm exact unde ajung acești bani. Avem un cadru de control uh, uh, foarte solid la fața locului și, de asemenea, eu, noi facem tot ce putem ca să menținem legătura cu actorii politici ca să se găsească totuși o soluție, dar, uh, bineînțeles, nu uh, se află în mâinile mele Uh, soluționarea acestui conflict. Uh, totul ține de negocierile de la ONU, dar mai întâi ar trebui să se ajungă la o înțelegere ca să se facă un recensământ, să se știe exact câți oameni trăiesc acolo, apoi să se facă un referendum. Și știți că deja s-a promis un referendum um, poporului Sarawi deja în anii 70 și din motive politice încă el nu a fost uh, organizat. După părerea mea, este singura posibilitate de a avansa. Mă opresc aici. Dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Ja, vielen Dank. Wir... Mulțumesc. Apreciem uh, faptul că vă dați străduința și că nu uh, prezentați pur și simplu scuze. Este un conflict foarte dificil și noi dorim doar să ne asigurăm că uh, asistența umanitară ajunge unde, unde trebuie și nu uh, este deturnată. Aș mai avea niște întrebări. TVA-ul algerian cât de mare este? Aceasta ar fi prima întrebare. A doua întrebare, dacă am înțeles eu bine, au fost 36 de audituri și 8 uh, audituri la fața locului. Când a avut loc ultimul dintre ele? Apoi, câți refugiați sunt de fapt? Aceasta este o chestiune controversată, pentru că există o estimare mai veche de 90.000 din anul 2007, însă în uh, acele tabere oamenii mor, alții se nasc, uh, nu știu uh, dacă este normal ca donatorii să nu știe exact despre ce cifre vorbim aici, ce populație. Apoi, uh, a existat un uh, film, uh, o contribuție făcută de o revistă din Maroc, care a fost transmis la televizor și s-a văzut că în zona aceea se găsesc la piață alimente din, din programul alimentar. Ce informații aveți legate de durata acestor povești se va mai întâmpla. În continuare, sunt multe zvonuri în legătură cu aceste tabere, drum spre Mali. Ce, ce fel de rol joacă aceste tabere ca punct de trecere, de tranzit? Pentru că suntem destul de neliniștiți, pentru că există foarte multe zvonuri în legătură cu uh, aceste tabere Um, se spune că ar fi foarte ușor uh, accesul în și din tabere și există și alte zvonuri conform cărora nu e deloc ușor să intri în aceste tabere pentru că uh, trebuie să fii înregistrat ca să intri. Aș vrea să știu ce informații aveți dumneavoastră în acest sens. Apoi, parteneriatul cu Programul Alimentar Mondial. Cum uh, arată? Câte persoane de la Programul Alimentar Mondial sunt acolo ca să supravegheze totul? și cine îi ajută pe refugiații saharauiți din tabere um, ca să nu se producă violențe între refugiați. V-aș fi recunoscătoare dacă ne-ați spune mai multe. Și, uh, de asemenea, cum vă asigurați că nu se produce o dublă finanțare? Mulțumesc pentru răspuns. Um, Madam President, uh, Doamnă președinte, tocmai m-am uh, consultat cu Alfonso, care a fost acolo și știe exact cum stau lucrurile. Am să răspund pe cât de bine pot, dar dacă îmi lipsesc anumite cifre, am să revin și am să vi le comunic, pentru că nu vreau să vă las uh, fără să vă dau un răspuns precis. Dacă nu mă înșel, cele 36 de vizite pe care le-am menționat sunt cele care au avut loc în mod constant din 2003 până în prezent și 8, cum spuneam, au fost la fața locului. Dar prefer să primesc confirmare din partea oamenilor mei ca să vă spun când a avut loc nu numai ultima, dar și toate celelalte. Noi avem aceste date în dosar. TVA-ul aplicat de Algeria și pe acesta vreau să-l verific. Îmi aduc aminte că este în jur de 15%, dar nu sunt sigur că ei aplică TVA-ul pe uh, valoarea totală. Eu, din câte știu, TVA-ul standard este 15%, nu e ca în Europa 22%, este o rată mai mică. Dar important este să știm care este valoarea impozitată. Credem, Alfonso îmi spune, cam jumătate de milion de euro pe an ne costă TVA-ul. Deci cam 10%. Nu, este mai puțin, 5%. 5% din uh, cuantumul total uh, al banilor dați uh, pentru ajutor, dar am să revin cu cifre precise. În ce privește numărul de refugiați, este totul strâns legat de chestiunea referendumului. Am discutat cu un altul comisarat ONU pentru refugiați care se ocupă de uh, numărarea refugiaților. De fiecare dată le spunem: vă rugăm frumos să actualizați statisticile și de fiecare dată ne lovim de un zid. Nu este greșeala noastră, este greșeala ONU, pentru că ei au mandatul să organizeze acest uh, um, recensământ au existat uh, cifre divergente pe parcursul uh, anilor. La un moment dat era 175 de mii. În raportul OLAF s-a ajuns la o cifră de 90 de mii. Și deocamdată mm, suntem blocați cu această cifră. Eu, mm, în realitate, e mai mare, mai mică, nu pot să vă spun în schimb, pot să vă spun că rata nașterilor este foarte mare în taberele de refugiați. Și nu am văzut că există un număr mare de oameni care pleacă din aceste tabere. Unii pleacă, dar nu un număr foarte mare și din cauza um, faptului că deplasările sunt restricționate am descoperit uh, din nou uh, alimente care se vând pe piețe. Evident că nu putem să verificăm toate piețele în fiecare dimineață și fiecare seară, dar cei care vând aceste produse cred că se mută. Dar vă spuneam, avem controle la Tinduf și în Dacla și în Laiuț. Nu trebuie să creați vreo confuzie. Nu e vorba despre orașe E vorba despre numele uh, tabelor de refugiați care, um, de fapt, au fost uh, numite după numele orașelor uh, um, pe vremea când Spania um, era în această regiune, dar facem tot ce putem ca să nu se mai regăsească aceste alimente pe piețe. Programul Alimentar Mondial are toate instrumentele și instrucțiunile necesare ca să facă și ei verificări. Au un birou în Tinduf uh, împreună cu înaltul comisariat ONU pentru refugiați la Abuni. Nu pot să vă spun câți funcționari au acolo, cât uh, staff, dar dacă ai un birou care funcționează uh, cu regim normal, ai pe puțin 20 de angajați. Oricum, și aici aș prefera să um, vă comunic ulterior cifra exactă a angajaților lor de la Tinduf. Ați vorbit despre o dublă finanțare. Este exact ceea ce verifică auditorii noștri și avem acces la uh, contabilitatea tuturor organizațiilor ONU. Suntem uh, uh, însă obligați să um, respectăm prevederile um, regulamentului FAFA, deci trebuie să acceptăm cifrele pe care ne le comunică ei, dar putem să verificăm și contabilitatea. Oricum, ei au aceeași grijă ca și noi să evite suprapunerea finanțării. Deci eu sunt uh, convins că înțeleg cât de sensibilă este această chestiune și fac și ei tot ce trebuie ca să nu se ajungă într-o asemenea situație. În sfârșit, în ce privește instabilitatea, nu am senzația că stă să izbucnească un conflict, dar miram aș dacă nu există tineri din aceste tabere care colindă noaptea și uh, se alătură anumitor facțiuni din deșert. Este una dintre principalele noastre îngrijorări. Dacă în tabele de refugiați există climat de instabilitate, oamenii nu au o perspectivă, sunt nefericiți, atunci tinerii, bineînțeles, că au alte idei. De aceea trebuie să găsim o soluție politică la această criză. Trebuie să le dăm un viitor pentru că nu putem să continuăm așa. Dar uh, mie îmi scapă de sub control această um, soluție. Cât timp nu va exista o cale de ieșire, nu avem control, trebuie să fim în continuare prezenți la fața locului. Mulțumesc! Mulțumesc! I-ar fi de dorit uh, să existe o soluție pentru toată lumea. Doamna Ayala Sender. Gracias. Mulțumesc. Revenim iată la acest subiect. Cum am putut să facem uh, comparații cu alte tabere și cu alte situații unde desfășoară Comisia Ajutor um, Umanitar. Cifrele acestea sunt importante, mai ales pentru comparație, pentru că vorbim despre o tabără de 90.000 de refugiați și era interesant să vedem și cifrele din Kenya și din Palestina, de la tabere de acolo, ca să vedem proporțiile. Apoi, avem aici informații de la, din partea marocanilor și în această problemă foarte eh, gravă a refugiaților sarawi sunt două părți care sunt într-un conflict continuu și ne trebuie și partea, eh, versiunea algeriană, pentru că până la urmă eh, revistele marocane au o perspectivă foarte clară, mai ales în perspectiva raportului anual Uh, și au o perspectivă care cumva ne contaminează și pe noi. E cumva um, o în um, perspectivă părtinitoare um, din partea marocanilor. Și nu putem, până la urmă, să lăsăm pe oamenii aceștia de perspectiva cealaltă. Până la urmă, trebuie să ținem cont de războiul politic, de conflictul politic care are loc. Deci, poate că ar trebui până la urmă să mergem în fiecare loc, să vedem ce se întâmplă acolo, dacă mergem însoțiți de uh, grupul de prieteni ai Marocului în acest uh, uh, parlament, merge într-un loc și ne spune un lucru și noi credem că, asta, că acesta este adevărul. Cred că trebuie cel puțin să vedem și ce se întâmplă în partea cealaltă, ca să putem să ne explicăm ce se întâmplă acolo. Deci sper că vom putea să vedem ambele părți și uh, cred că a făcut acest lucru, să ajutăm uh, invitația de a merge în taberele din Algeria. În plus, există o mobilitate continuă. Acum chiar mă uitam la cifre. În um, regiune au ajuns 143.000 de uh, copii. În fiecare vară se mută Uh, copii uh, și ajung în Spania în special, pentru că familiile uh, spaniole primesc copiii acestea ca să nu petreacă verile în aceste um, tabere, pentru că verile sunt foarte călduroase, sunt îngrozitoare. Deci cifrele sunt foarte importante. Vă pot prezenta și eu familii care primesc în fiecare an astfel de copii. Deci sunt niște fluxuri. Nu există o um, o populație care e reținută acolo, dacă nu cumva, de exemplu, doresc ei să rămână acolo sau dacă apar um, situații nedorite. Cât despre instabilitate, trebuie să fim foarte prudenți. Nu putem să spunem că uh, tinerii uh, pleacă noaptea, că nu uh, verificăm că e adevărat, pentru că în Tunis, în Tunisia, cu care avem uh, o relație de încredere totală și în plus, dacă nu mă înșel, uh, sprijinim uh, acea zonă cu sume importante de bani. Acolo cred că sunt uh, mai mulți tineri care sunt implicați direct în jihad și în, cu, au implicații cu grupul, cu statul islamic. Deci vreau dovezi la aceste afirmații. Sunt sigură că astfel de situații apar și în Gaza, și în Kenya, și în alte părți, dar nu accept doar uh, zvonuri, că e un zvon de instabilitate. Vrem să știm uh, uh, dacă sunt dovezi, pentru că mai sunt și alte locuri din lume unde Uniunea Europeană trimite bani și unde există o instabilitate și mai mare. Deci să nu fim aici excesiv de riguroși, mai ales având în vedere situația acestor oameni. Dacă vorbim despre instabilitate, să vină atunci Europolul sau cine mai trebuie să mai vină să ne spună concret uh, câți oameni um, au plecat cu nume și prenume și așa mai departe. Că, vai, s-a văzut nu știu ce film, nu știu ce, nu asta ne interesează. Vrem să vedem realitatea și în plus să facem și comparații cu celelalte teritorii. Vă rog așadar să fim riguroși înainte să dăm vina pe niște oameni care și așa au o situație foarte grea. Cât despre partea de finanțare, și eu uh, doream să mă refer la uh, subiectul legat de ONU, pentru că e o problemă nu numai a taberelor uh, din Sahara, e vorba de o problemă de control al finanțării de către ONU. Nu este vorba de o dublă finanțare. Uniunea Europeană pune un, um, uh, un euro, dar după aceea ce face ONU cu ei, nu mai știm. E o problemă a ONU de gestiune a fondurilor de către Națiunile Unite, nu e problema taberelor uh, uh, în Saharaui. Saharaui. În plus, dacă um, dacă reușim uh, să-i, să facem pe cei de la ONU să ne spună cum s-a folosit fiecare cent, să nu le mai punem uh, refugiaților în spate această uh, situație, că și așa le e greu. Da, am fi vrut și noi alte probleme care să fie rezolvate, de exemplu Gibraltar, aș vrea să le rezolve în Europeană, dar nu se poate. Unele chestiuni trebuie să fie rezolvate în Gibraltar, în um, bilateral. În plus, nu se poate identifica fiecare chestiune în parte. Am văzut ce a făcut și Olaful cu povestea aia cu satelitul prin care încerca să identifice persoanele ca și cum ar fi fost uh, plante, copaci și mai știu eu ce. Sunt niște probleme care țin de Algeria și Maroc. Aceasta este chestiunea politică. De aceea e atât de greu pentru ONU să uh, Uh, reușească să facă un recesământ, pentru că nici algerienii, nici marocanii nu-i lasă. Niciunul dintre ei nu sunt interesat de acest lucru. Problema așadar nu sunt refugiații respectiv, ci problema este um, legată de conflictul politic, ori cu marocanii, ori cu algerienii. Sunt și așa destul de multe probleme în nordul Africii, ca să mai adăugăm și noi acum niște dificultăți dacă impunem tot felul de restricții în ceea ce privește regensământul în rândul acestor populații, nu cred că trebuie să insistăm prea mult. Sunt alte probleme, alimentație, situația lor este foarte gravă. V-am spus că noi primim în fiecare an copii uh, vară de vară ca să-i um, alimentăm cel puțin, ca să se poată întoarce apoi în tabere într-o condiție mai bună. Vorbim așadar de mai multe milioane de euro, patru pentru um, alimentație, șase pentru apă uh, și trebuie să întrebăm cât se plătește, cât se cheltuiește uh, și aici, dar și în Kenya și în Palestina, ca să facem comparații. Ca, într-adevăr, cei care au uh, săvârșit greșeli să fie trași la răspundere, dar să încetăm odată cu aceste zvonuri, cu aceste suspiciuni, pentru că un raport OLAF nefericit a folosit informațiile um, obținute de la marocani împotriva părții algeriene și că um, acest raport nefericit a um, menționat câteva teme uh, în această regiune unde sunt într-adevăr câteva probleme, dar a cerut niște, con- niște controle mult mai rigide decât în alte regiuni ale lumii care au și acolo um, suficiente nereguli. Cred că aici exagerăm foarte mult lucrurile, mai ales că nu ținem cont că în alte părți aruncăm cu banii în zone mult mai uh, instabile și cu probleme mult mai grave de interese uh, de diferite feluri. Deci este important să ne să reținem că mandatul nostru este să uh, fim proporționali când uh, facem controlul bugetar. Deci nu cred că ar trebui așadar nici să creăm zvonul, nici impresia că taberele acestea au devenit uh, nu știu ce mare uh, grozăvie. Să nu uităm de alte situații din Tunisia, din uh, Libia, unde situația este și mai periculoasă. Acum, dacă iese un tânăr din tabără să facă nu știu ce, nu trebuie să exagerăm lucrurile. Mulțumesc. Also, ich möchte... Aș dori doar să spun că până acum nu am auzit uh, că uh, noi uh, răspândim zvonuri. Noi, Comisia Cocobu, suntem bine pregătiți și avem obligația de a verifica cum se cheltuiesc banii contribuabililor europeni, inclusiv pe asistență și fonduri similare îmi fac uh, griji în legătură cu ce se întâmplă cu acești bani. Sigur că nu uh, vreau să contrazic um, acest conflict pe fond, ar fi uh, imposibil, dar um, vreau doar să mă asigur că banii ajung acolo unde trebuie să ajungă. Nu vreau să spun că sunt de vină unii sau alții, nu pot eu să um, emit o judecată, dar vreau să mă asigur că facem ce trebuie în acest subiect uh, pentru că dacă nu facem ceea ce am putea face, atunci uh, um, lucrurile continuă ca și până atunci și indiferent de cât plătim noi, uh, nu e nimeni ajutat. Cred că cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla ar fi uh, ca oamenii de acolo să ajungă dependenți de uh, asistența umanitară de la Uh, Uniunea Europeană. Eu nu vreau să nici să ne facem un renume prost în uh, legătură cu donarea de fonduri, nu, eu vreau doar să ne facem treaba și cred că trebuie, eu nu spun că trebuie să răspândim zvonuri, eu vă întreb dacă zvonurile sunt adevărate. Eu mă străduiesc foarte mult să aflu ce este adevărat, eu nu uh, sunt pentru sau împotriva uh, unor măsuri sau altora, eu vreau ca banii să fie bine cheltuiți. Și vă rog, domnule director general, să răspundeți la întrebarea doamnei Ala Sender și eu aș vrea să știu aceste uh, 6 milioane de euro pentru uh, apă, aș vrea să vă rog să-mi spuneți ce e cu aceste 6 milioane Cred că e foarte greu să se transporte apa acolo. Poate ne spuneți mai multe despre cele șase milioane și vă rog să nu uitați de întrebarea doamnei Alassander. Vă rog. Perhaps uh, uh, just one word. Acum nu știu, poate că a fost o neînțelegere mai din auri. Nu vreau să insinuez că uh, aceste tabere sunt un teren fertil pentru Al-Qaeda, o pepinieră, ci uh, vreau să spun că în raportul uh, UNICEF și cel al, progr al programului alimentar se vorbește despre o deziluzionare foarte mare, despre tensiuni care apar și știm cu toții cum uh, tinerii pot uneori să-și creeze niște idei greșite și lucrul acesta este o preocupare și pentru mine și pentru mulți alții. Apoi, în ceea ce privește cifrele comparative pentru uh, celelalte tabere, cu drag vi le prezint uh, pentru Kenya, pentru Palestina, poate că ar fi interesant uh, să vedem uh, uh câteva dintre crizele acestea prelungite, pentru că e adevărat că în unele situații uh, cifrele sunt mult mai mari, până la urmă 10 milioane uh, Mm, apoi mai sunt 15 ani. Pentru Palestina, de exemplu, fondurile uh, s-au redus pentru că degenir uh, se ocupă în mare parte, dar uh, de-a lungul, uh, de lungul anilor sumele au fost destul de importante. Apoi, în ceea ce privește finanțarea dublă, că a apărut și subiectul acesta, din păcate, realitatea este că acum uh, mai avem doar trei donatori lucru destul de dramatic. Înseamnă că au mai rămas uh, Statele Unite, um, Comisia Europeană prin ECO și Spania. Ceilalți s-au retras uh, treptat. Din păcate, așadar, nu prea mai rămas loc de dublă finanțare. Dar, oricum, verificăm uh, să vedem. Cât despre cele șase milioane principalele cheltuieli sunt pentru apă și condiții sanitare. Deci încercăm să ne asigurăm că uh, punctele de apă sunt uh, funcționale, că e mai nevoie de asemenea de transport al apei, de latrine, de igienă, ca să ne asigurăm că oamenii se pot spăla, că nu se îmbolnăvesc din cauza lipsei de apă și din, din lipsa condiții, unor condiții de bună igienă. Apoi am mai uh, referat uh, um, acele ateliere uh, de reparații uh, care um, uh, cărora li se alocă o mare parte din, o mică parte din fonduri, pentru că se tot merge cu acele camionete prin deșert și dacă le tot folosești, se strică, e normal. Acestea ocupă acolo un loc din cheltuielile noastre. Vă pot face o defalcare mai amănunțită a destinației acestor 6 milioane. Cred că pe bună dreptate aveți dreptul să le cereți. Mulțumesc. Mulțumesc și noi suntem uh, gata să supraveghem um, cheltuielile de durată pentru conflictele umanitare de lungă durată. Uh, poate că ar fi bine să facem un proces de reflexie mai lung. Vreau să vă spun că este o poveste dificilă și uh, dată fiind uh, situația de urgență care se adâncește în lumea întreagă, presiunea asupra bugetului este din ce în ce mai mare și suntem cu toții și membrii la Comisia pentru Bugete, nu doar la control bugetar, ar fi bine dacă s-ar rezolva conflictele odată. Întrebarea este dacă soluțiile recomandate de uh, ambasadorii din Maroc și din Alger uh, sunt posibile ca Uniunea Europeană să reflecteze la acestea ar fi bine, oare? Mrs. President, this is exactly what we have. Domnul președinte, exact asta le-am spus și noi. Sunt perfect de acord și asta discutăm uh, foarte mult și cu SAE, că trebuie ca aceste părți să se reunească, trebuie să sprijinim reportul de mediere în Națiunile Unite. Da, lucrurile sunt destul de uh, împodoritele până la urmă niciuna dintre părți nu are vreun interes să um, eternizeze această situație. Deci să sperăm că se va face vreun pas în acest sens. Noi uh, um, sigur facem presiuni în acest sens. Încă un lucru uh, în ceea ce privește aceste crize. Faptul că trebuie să ne ocupăm de acestea blochează um, o mare parte din bugetul nostru care trebuie să fie unul de urgență. Uh, de aceea uh, lucrăm cu DG Dezvoltare și cu DG NIR uh, niște politici pentru rezistență pe termen lung, uh, pentru ca atunci când apar situații cum ar fi cele din Valea Dică din Liban, să folosim în parte buget de urgență, dar pe de altă parte un buget pentru dezvoltare pe termen lung, pentru a ne ocupa de școli, de sectorul uh, sanitar, pentru a rezolva cumva problemele de pe termen mai lung. E cumva la frontiera între dezvoltare și ajutor umanitar, pentru că doar în felul acesta mai putem să mai punem niște bani deoparte ca să ne ocupăm de uh, dezastrele care apar ca situații de urgență. Asta ca să vă explic un pic cum stau lucrurile. Mulțumesc. Da, permanent să revedem aceeași problemă. Uh, ce se întâmplă și cu politica de dezvoltare și cu asistența umanitară. Am văzut și în Haiti, după cutremur, uh, rămân fonduri uh, uh, necheltuite și după un an când le cauți te trezești că au dispărut. Domnul Balcitis a cerut cuvântul, vă rog. Așa, Germa, pervinichea. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este una dintre chestiunile importante de principiu. Cred că trebuie să vorbim nu numai de cantitatea ajutorului uh, financiar, ci și despre principii. Domnul director spune că trebuie să facem o distinție între aceste chestiune și chestiune politice. Dar dacă facem asta, nu o să niciodată la o soluție problema refugiaților este foarte strâns legată de problemele politice și SAE-ul face parte și el din Comisia Europeană, iar obiectivul acestuia este să desfășoare niște negocieri uh, bune cu Națiunile Unite. Dar din câte am înțeles eu, recensământul nu este problema principală aici. Trebuie să vorbim despre chestiuni pur tehnice, despre, legate de exemplu de modul în care se determină numărul de refugiați din fiecare tabără și raportul pe care îl avem noi s-a bazat pe niște fapte, niște realități existente la data când s-a redactat uh, raportul. Și e firesc așadar ca niciuna dintre părți să nu dorească neapărat să rezolve lucrurile, pentru că le tot oferim finanțare. Apoi, dacă ne gândim și în alte părți ale lumii, dacă apare o lipsă, o lacună, oameni, oamenii tot timpul, dacă e vreo, vreun vid uh, juridic, vreo lacună, oamenii găsesc mereu o, uh, o modalitate să fraudeze. Așa că trebuie să uh, reunim uh, SEAE-ul, Comisia Europeană, împreună cu celelalte servicii, să se asigure că se stabilește un număr de refugiați pentru aceste tabere ca să știm de câți bani Uh, ne, avem nevoie pentru a asigura 800 de calorii sau 1000 de calorii sau cât trebuie pentru oamenii aceștia, pentru fiecare refugiat din aceste tabere. Yeah, I mean, the number we... Numărul din prezent, că e corect sau că nu e, a fost acceptat de către toți partenerii, de către toate agențiile Națiunilor Unite. Este vorba de cifra de 90.000. Aceasta ar fi cifra. Toată lumea se plânge că n-a avut ocazia să verifice eh, separat acest lucru sau că nu s-a mai verificat ceva de ceva vreme, însă nimeni n-a pus eh, sub semnul întrebării. Cifra este cam pe acolo. Având în vedere eh, această cifră și scăderea finanțării, agențiile ne scriu că se va ajunge în mod inevitabil la o reducere a valorii pachetelor alimentare. Va începe vara aceasta și apoi va tot scădea uh, către toamnă, când se va ajunge la undeva la 400 de calorii. Ba nu, în decembrie vor, vor fi 400 de calorii. Acum, nu cred că eu pot să inventez acum cifre, nu avem mijloacele să mergem acolo să facem o numărătoare, dar aceasta este evaluarea asupra căreia au convenit cu toții. Apoi, cu toate măsurile de control pe care le avem, n-am detectat fraudă. Dacă am avea cea mai mică bănuială, vă asigur că și eu am lucrat cu Olaf în trecut, vă asigur că primul lucru pe care l-am face ar fi să alertăm uh, Olaf să demareze o investigație, dar nu avem um, dovezi. Mergem acolo, vedem cum stau lucrurile um, lunar uh, și vedem uh, destul de multe detalii. Asta ar fi situația keletas patikslinimų. Ir Vajalo Sender pasisakymė. Mulțumesc. Aș vrea, aș vrea să fim mai prečiš. S-a mai vorbit și de cifra de 175 de um, mii de refugiați. Ambele părți până la urmă au spus 90 de mii. Nu prea știm nici care este situația cu produsele, că nu suntem mereu acolo. S-ar putea să fie situații în care uh, alimentele furnizate să fie vândute pe piețe după aceea. Și în cazul acesta nu ajunge, înseamnă că nu ajunge la refugiați. Din ce s-a spus astăzi, uh, pot să trag această concluzie. Cred că lucrurile uh, să fie mai clare, mai precise în viitor. Dacă sunt 90.000, păi să fie 90.000. să, să știm cu toții asta. Mulțumesc. Colegina Ayala Sen, Doamna Ayala Sen. Sí, no, no he dicho yo lo de los 175. Lo... Da, am mai spus-o. N-am spus eu neapărat um, de 175.000, dar asta era înainte de uh, raportul acesta și acum mi se pare ciudat că toată lumea e de acord că sunt 90.000 um, și chiar și așa se reduce um, aportul caloric al uh, acestor pachete, uh, măcar în aceste condiții ar trebui să încercăm să nu se reducă. Dar eu vreau să mă refer la altceva, despre crizele acestea prelungite. Vreau să vă întreb ce relație cantitativă există între uh, ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare pentru că mm, și aici cred că cifrele sunt foarte uh, importante. Avem un ajutor umanitar mai redus și un ajutor pentru dezvoltare. Adesea se folosește um, ajutor umanitar. Dacă comisia ar um, hotărâ să dea acestor tabere um, ajutor pentru dezvoltare, lucru care ar fi logic Același lucru l-am propus și pentru Palestina. Dacă investigăm mai mult, poate găsim și alte zone. Uh, despre Kenya nu știam, dar o să mă ocup și de asta. Uh, sigur că dacă am propune acest lucru, ar fi um, uh, oameni care n-ar fi de acord, pentru că ajutorul pentru dezvoltare este mult mai consistent pentru um, alte state care n-au um, astfel de probleme legate de alimentație. Și apoi, dacă niciuna nu, dintre organizații nu are semnale că ar fi fraudă și că această cifră este acceptată de toți, înseamnă că vorbim um, pe baza unor um, informații interesate, că știu că există acest lucru. Sunt interese marocane care au venit, au stat la baza faimosului uh, raport OLAF de acum 8 ani sau mai bine, nu mai știu câți erau. E bine, ar fi bine poate să trecem la alte lucruri mai importante, pentru că lucrăm, dacă tot lucrăm la acest subiect, nu trebuie să uităm de miliardele care sunt alocate altor zone mult mai uh, instabile, dar unde interesele anumitor țări sunt mai puternice. Deci dacă nu sunt indicii de fraudă și dacă acest număr este acceptat de toți, și dacă până la urmă sunt doar probleme legate de zvonuri, suspiciuni și așa mai departe, dar până la urmă contrarele de zi cu zi ne arată că acestea nu sunt uh, adevărate, despre ce vorbim? Dacă nu cumva, doamnă Gresle, aveți alte interese pe care nu mi le spuneți, nu mi le explicați cum trebuie și uh, în care poate uh, ar fi interesante dacă ne le-ați explica. Deci cred că, bun, ni se spune că sunt indicii de fraudă, dar uh, că nu sunt, că nu sunt și că această cifră este ajutată de toți. Și atunci ce căutăm? Sau despre ce e vorba? Doamnă Gresle, despre ce vorbim? Despre ce e vorba? Asta vreau să știu eu. Despre ce e vorba? Comisia aceasta de buget, uh, de control bugetar, trebuie să se uh, axeze pe acele probleme unde sunt suspiciuni, nu despre diferite zvonuri querría eu saber. Asta vreau să știu eu. Ce căutăm? Sau ce căutați dumneavoastră, doamnă Grezle? Pentru că ni se spune um, că um, în, în controlele acestea ne spun un lucru. Dar nu cumva ne, ar să ne întrebăm um, și cât ne costă să controlăm 10 milioane de euro, că și controlele acestea uh, costă, având în vedere că e vorba de oameni care mor pur și simplu de foame dar uh, vorbiți cu cei din Maroc, vă spun nu știu ce, că sunt nu știu uh, zvonuri, nu știu ce bănuieli, că primesc apă din cer și nu știu ce se mai întâmplă dar vă spun că nici uh, apă nu le vine nimic. 10 uh, milioane de euro pentru a menține în viață 90.000 uh, de oameni, dacă vi se pare că e mult sau puțin, dacă dumneavoastră hotărâți să nu se întâmple așa, dacă vreți să se reducă um, pachetele alimentare, să le spuneți asta clar, să nu se mai dea apă de băut și nici atâta um, calorii, să le spuneți direct sau altfel le spuneți voi. Percepțiile sunt diferite în Europa, asta s-a văzut și duminica trecută pentru mine și contribuabilii mei uh, e vorba în total de 400 de milioane de euro, e un ordin de mărime foarte mare și noi ca deputați aleși trebuie să ne ocupăm de ce se întâmplă cu acești bani. Acum e vorba de un follow-up al descărcării și motivul pentru care am cerut să avem o discuție cu directorul general este că el mi-a spus în, birou, în biroul meu că merge în misiune la Tinduf și am crezut că e interesant pentru noi toți să aflăm rezultatele misiunii. Cred că este foarte bine ca domnul director general Sorensen să ne spună aceste lucruri. Uh, eu cred că ar fi important pentru toți, pentru că uh, în descărcare au fost două pasaje care au făcut obiectul foarte multor amendamente și de aceea am încercat să fac acest follow-up pentru că eu cred că este foarte util. Îmi mențin punctul de vedere, e păcat că nu sunt atât de mulți colegi, dar eu cred că e important oricum și poate că Mm, trebuie să ținem cont și de raportul uh, OLAF din anul 2003, nu știu dacă aveți uh, informații sau numit uh, anumite alte misiuni. Aș vrea să știu dacă persoanele responsabile de reducerea accesului la alimente au fost identificate. Domnul Vali mai are cuvântul în încheiere. Mulțumesc, foarte rapid am încercat să studiez situația. Am văzut harta, nu știu dacă ați văzut-o și dumneavoastră, după perioada de postcolonialism, Marocul a invadat un teritoriu și s-a construit apoi, practic, acest zid ca să blocheze această situație de conflict. Și apoi există și problema din Tinduf. Eu m-am dus să văd fotografii pentru că niciodată nu am plecat acolo și să vorbește despre dezvoltarea acelui loc, mi se pare ceva uh, neverosimil, pentru că este un loc în deșert, nu văd cum poți să dezvolți ceva acolo. Și totuși sunt mii de persoane care trăiesc acolo și se află în dificultate. Da, aveți dumneavoastră dreptate când spuneți că banii contribuabililor trebuie să fie protejați, însă contribuabilii nu știu ce se întâmplă cu cheltuielile militare. Nu știu armele costă de 50 de, de 50 de ori mai mult decât banii pe care îi trimitem noi acolo. Și când pui în balanță nevoia de a ajuta acești oameni și altceva, totuși trebuie să ajutăm pe acești oameni și trebuie să facem ceva și la nivel politic. Da, putem să controlăm felul în care sunt cheltuite aceste fonduri, da, și înțeleg că e o situație uh, mă rog, unde alimentele sunt deturnate, ele ajung să fie vândute pe piață, dar ce să facă oamenii ăștia aici în, în tabere? Dar trebuie să exercităm presiuni ca să se găsească o soluție politică, în primul rând, pentru că suntem oameni politici. Altfel, din punctul meu de vedere, eu că sunt un, un om, uh, mă gândesc că cel mai important este să ajutăm pe acești oameni, pentru că se află într-o situație deosebită și trebuie să-i ajutăm să ajutăm cât timp nu s-a găsit o soluție politică. Din câte mi s-a spus mie, Marocul a exercitat presiuni pentru ca acești oameni să fie împinși în această situație de criză și atunci trebuie de asemenea să facem și noi presiuni asupra Marocului, să se găsească niște răspunsuri concrete. Nu putem să acceptăm că niște oameni sunt abandonați uh, acolo. Și nici nu se poate ca uh, noi să fim tot timpul cei care plătim. Da, dacă tot noi suntem fosta putere de colonizare și acum este Marocul, să vedem cine trebuie să contribuie. Sunt totuși miliarde de euro și noi trebuie să garantăm un regim nutrițional echilibrat pentru aceste persoane. Încă o dată, trebuie să controlăm cum sunt cheltuiți acești bani, să nu se deturneze alimentele, să ajungă containerele sigilate, cum ați spus, și apoi să fie descărcate. Pe de altă parte, controlarea acestor situații este de asemenea costisitoare, cum spunea și colega Ayala Sender. Dumneavoastră vreți să mai trimiteți și alte mm, vizite la fața locului. Deci aici e un, puțin un contrasens. Eu cred că trebuie să avem date fiabile ca să evaluăm situația și apoi să facem din noi presiuni politice. Dacă nu se deblochează situația, 92.000 de persoane uh, vor fi tot timpul în aceeași uh, situație și se lovi de aceleași dificultăți și nu cred că există vreo cale de ieșire. Nu avem de ales, trebuie neapărat să avem o uh, presiune politică și să cerem o ieșire din criză, pentru că nu numai contribuie, nu, nu trebuie să ne pese numai de contribuabil, ci și de popoarele din regiune. Da, e important să mai spunem ceva și despre costurile de control. Vă rog, domnule director general. Well, I, I... Da, eu prefer să revin cu cifre specifice, dar aș vrea să dau un exemplu. Faptul că avem un birou ECO la Alger, unde este o persoană plus un asistent, avem uh, o mașină și uh, costurile sunt de 300.000 de euro pe an, ca să vă faceți o idee. Și nu suntem doar noi cei care controlează, cerem uh, și fondului, programului alimentar mondial și UNHCR să facă controle. Sunt multe controle. Și eu cred că uh, sunt, de fapt, mult mai multe controle în acest caz specific decât, de exemplu, pentru livrările noastre în uh, Siria, unde mediul de control este mult mai complicat. Acolo facem un control în afara Siriei, înainte să intre camioanele și verificăm când se întorc uh, cu persoane, dar e mult mai greu pentru că riscul e mult mai mare. La întrebarea dumneavoastră precisă, doamnă președinte, în legătură cu numele, am uh, făcut o anchetă, am întrebat de multe ori pe partenerii noștri dacă vreunul din, aceste, din acești oameni au fost implicați în distribuția de alimente și răspunsul este nu. Deci ei știu despre cine e vorba și acei oameni sunt, uh, nu mai participă la program. Mulțumesc! Yeah. Mulțumesc! Doamna Ayala Sender a mai cerut cuvântul. Sí. Eh, yo quería plantear que, eh, que realmente. Mm... Da, eu voiam să spun că dacă avem în vedere un audit al ajutorului umanitar, dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Eu am întrebat că, care este partea de umanitar și care este partea de dezvoltare, dar fie am putea să organizăm uh, controle uh, la această comisie, dar și noi trebuie să ne punem întrebări cu privire la obiectivul acestor acțiuni. Pentru că nu vorbim doar de satisfacția contribuabilului, a spus-o și colega noastră, unor contribuabili au uh, intenții rele și nu trebuie să ne uh, păcălim singuri, de aceea și lucrăm cu ONU ca să vedem ce putem face pentru copii și așa mai departe, chiar dacă decizia aparține Marocului și Algeriei, dar uh, în fine. Înainte de a acționa, trebuie să cădem de acord în privința obiectivului. Acest obiectiv trebuie să fie bazat pe niște valori și pe aspectele contabile ale controlului, pentru că uh, cu controlul uh, riști să faci mai mult rău decât bine enmiendas en la... Bueno, apoi ați vorbit despre faptul că au fost multe amendamente în uh, descărcare. Bun, acest lucru a fost și pentru că ați luat acel uh, um, raport al OLAV, nu știu cine vi l-a pus uh, în față. Era un raport pe care noi trebuie să-l vedem ca oameni politici. Și noi trebuie să verificăm de unde a venit uh, raportul acesta? De ce a fost scos iarăși la iveală chiar uh, cu câteva uh, luni înainte de decizia însă cu privire la Sahara? Trebuie interesant să verificăm acest lucru. De asta suntem aici. Nu ca să facem o contabilitate, ci ca să venim cu niște motive politice pentru aceste decizii. Nu erau atât de multe amendamente din întâmplare. V-ați încăpățânat să folosiți acest raport al OLAF care data Uh, de ani de zile și avea tot felul de interese în spate. Nu înseamnă că amendamentele au venit de nu știu unde, au apărut așa. Și eu mă ocup să văd uh, de unde vin lucrurile. Deci trebuie să fim coerenți. Nu era vorba de descărcare în sine, ci că pentru descărcarea respectivă a scos la lumină acest uh, raport celebru e, măcar să știm care sunt ră, ră, motivele. Era vorba de motivele acestea de la baza lui, nu descărcarea în sine. Asta ar trebui să luăm în considerare înainte să-i lăsăm uh, fără resurse pe acești oameni care sunt deja la o situație, într-o situație limită poate că dumneavoastră știți să le explicați alegătorilor dumneavoastră de ce ați făcut acest lucru. Așa cum eu nu pot să fac, de, de exemplu. Nu pot să le explic uh, alegătorilor mei de ce le-am oprit uh, ajutorul acestor oameni, ci um, pot să le explic care au fost motivele într-o în care Uniunea Europeană deci, a fost destul de mult implicată, de ce facem anumite lucruri. Deci, da, aș dori doar să vă amintesc că ce ați spus dumneavoastră nu e corect. Raportul OLAF a fost, uh, um, ne-a fost, uh, ne, ni s-a dat acces la el abia anul acesta. Până atunci nu știa nimeni de el. Situația era care era, dar noi nu aveam informațiile. Uh, credeți că putem ignora indiciile de fraudă la ajutorul umanitar? Eu cred că nu, de aceea am și Uh, avut textul pe care l-am avut în raportul de descărcare, am votat, am votat amendamentele, am votat împotriva lor și s-a ajuns apoi la plenară. La plenară s-a găsit, o, s-a găsit o majoritate, deci nu a mai fost treaba comisiei noastre, s-a votat întregul plen și acum este normal să avem un follow-up, acesta a și fost obiectivul de astăzi și de aceea eu personal vă sunt foarte recunoscătoare că ne-ați uh, uh, permis să mai discutăm și să primim informații suplimentare. Domnul director este foarte amabil și ne va trimite informațiile de care avem nevoie. Deci o să mai așteptăm și aș dori, domnule director general, înainte de toate să vă mulțumesc foarte mult. Am văzut că sunteți uh, pe lista pentru promovări. Dacă nu vă mai vedem, uh, vreau să vă urez uh, mult succes în continuare și uh, să vă asigur de recunoștința noastră. Ați fost un partener foarte bun de discuție, am uh, lucrat mult împreună într-o atmosferă de încredere. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă urez uh, toate cele bune, să rămâneți sănătos și vesel. Eu vă urez toate cele bune și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi. Nu ați fost întotdeauna într-o poziție ușoară. Mulțumesc mult! thank you very much. Um, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doar uh, două cuvinte, eu cred cu tărie în glasul poporului și dumneavoastră reprezentați poporul, sunteți o parte esențială a construcției europene, așa că vă rog să rămâneți așa și să vă și dezvoltați și mai mult. Eu sunt alături de dumneavoastră, vă mulțumesc. Și astfel se încheie sesiunea noastră publică. Mai avem o reuniune a coordonatorilor de 30 de minute. Vreau să-i rog pe toți cei care nu uh, trebuie să participe să părăsească sala și cât mai uh, liniște și cât mai repede, pentru că nu avem decât 30 de minute. Danke fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerpause. Have a nice summer. Și vă urez vacanță plăcută.